please sit down so that we... Dragi colegi, am să vă rog să luați loc, astfel încât să putem începe cu reuniunea noastră. you. So, good afternoon and before uh, starting... Bună ziua tuturor! Înainte de a începe cu dezbaterea privind raportul anual al BCE cu vicepreședintele, domnul Constanțio, dați-mi voie să încep cu ordinea de zi. Adoptarea ordinii de zi, așa cum este ea propusă. Există comentarii referitoare la aceasta? Se pare că nu este cazul. Anunțurile din partea președintului. Ce se întâmplă cu, instituțiile, cu negocierile interinstituționale? În primul rând, în ceea ce privește securitizarea. Primul trialog privind securitiz uh, securitizarea a avut loc pe 28 martie. S-au făcut progrese în ceea ce privește STS și CRR. La, dos la dosarul STS, rezultatul a fost următor. Colegiuitorii au, deci, au um, de, de, discutat despre Um, criteriile de omogeneitate pentru securitarea STS. Au solicitat comisiei să uh, specifice, um, să facă mai specifică um, propunerea și să propună o formulare privind criteriile de omogeneitate pe baza observațiilor făcute la reuniune. În plus, raportorul pentru STS va propune um, o formulare pentru testul de rezistență pentru securitizarea STS. Apoi s-au făcut, s-au luat decizii și privind uh, diligența. Apoi resecuritizarea s-a vorbit despre impunerea chiar a unor interdicții și derogări, dacă este nevoie. La CRR, uh, în primul rând, pentru delegarea pentru uh, EBA, sau S-a decis bazarea pe uh, notare internă. În plus, formularea tratatului specific al poziției senior în anumite IMM-uri a fost discutată mai în profunzime, inclusiv posibilitatea unor entități promoționale sau și a instituțiilor, uh, a investitorilor instituționali să ofere astfel de garanții. În ultimul rând, s-au decis și alte elemente pentru a alinia cât se poate de a, um, bine um, pentru a ne alinia cu um, cadrul de la Basel. S-a sprijinit de asemenea o parte din munca tehnică asupra dosarului CRR. Asta este primul dialog. Avem din fericire și al doilea care se referea la a cincea revizuire a directivei privind uh, lupta împotriva spălării banilor. Pe 4 aprilie a avut loc aceasta. S-au discutat următoarele subiecte. Sunt numai șase. Pol eh, persoanele expuse politic. Atât Consiliul cât și Parlamentul vor reveni la această abordare, în timp ce Comisia va, uh, ne va raporta privind fe fezabilitatea. Al doilea punct, Unitatea de Informații Financiare. S-a căzut de acord asupra nevoii de a îmbunătăți co- comunicarea între FIU-uri. Uh, s-au făcut sugestii pe baza recomandărilor pentru platforma FIU. Parlamentul va reveni asupra nevoii unui prag pentru aceste uh, încălcări. Apoi, cardurile pre- pregătite pre- plătite, mă scuzați. Consiliul a arătat o oarecare deschidere față de solicitările Parlamentului. Grupul tehnic va mai lucra la acest punct. Și ultimul punct, mandatul pentru munca tec tehnică. Munca tehnică a avut loc pe 5 aprilie pe toate subiectele menționate. Trialogul va continua pe 10 mai. Acest, asta a fost tot în ceea ce privește trialogul tehnic, iar acum putece, putem trece la punctul nostru cheie. Îi urez bun venit uh, din nou domnului vicepreședinte. Ne bucurăm să avem din nou uh, dezbaterea noastră anuală și raportul uh, referitoare la raportul anual. Acest, anual a fost, acest raport anual a fost publicat acum câteva minute la ora 3 pe site-ul BCE și prezintă activitatea sistemului euro în diferite uh, zone de competență. De asemenea, uh, a fost transmis un raport de către președintele uh, Draghi către președintele Tajani și acesta conține o serie întreagă de răspunsuri și în ceea ce privește cel de-al 25-lea raport BCE, raportor Ramon Tremosa vi s-a trimis acest raport săptămâna trecută. În conformitate cu articolul 284 din tratat, raportul anual al BCE trebuie să fie supus Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului European. Parlamentul va pregăti un raport din proprie inițiative. Raportorul pentru acest raport nu a fost încă numit, dar va fi din partea grupului SND, dacă am înțeles corect. Conform practicilor stabilite, vom începe cu intervenția BCE, astăzi uh, din partea domnului vicepreședinte Constanțiu, maxim 15 minute, iar apoi vom avea întrebări și răspunsuri, uh, două minute pentru întrebare, trei pentru răspuns, în total 5 minute. Avem o listă de vorbitori din partea grupurilor politice și dacă avem timp, vom uh, primi și câteva intervenții spontane. Atât din partea mea, am să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte. Mă bucur că dezbatem uh, astăzi uh, într-o atmosferă mai plăcută, pentru că economia europeană se descurcă destul de bine. Thank you very much, uh, Mr. Chairman and uh, honorable members of the Committee on Economic and Monetary. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri ai Comisiei ECON. Sunt onorat să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta raportul BCE pe 2016. Raportul anual este un element esențial al răspunderii democratice și susține dezbaterea democratică în ceea ce privește deciziile noastre. Răspunderea însă nu se sfârșește la obligațiile noastre de raportare. Această obligație înseamnă că raportul va fi discutat de reprezentanții poporilor europene. Noi ne luăm foarte în serios răspunderea față de Parlamentul European. Acesta reprezintă începutul unui uh, proces foarte bine definit. Schimbul acesta de opinii și mm, dialogul constant între cele două instituții vor uh, uh, contribui la raportul anual al BCE și la rezoluția Parlamentului cu privire la acest lucru. BCE a primit un mandat. Ea este o instituție independentă care acționează fără interferențe politice și are răspunderea democratică și legală de a acționa în conformitate cu acest mandat. Ca de obicei, și astăzi publicăm și răspunsul nostru la rezoluția dumneavoastră în legătură cu raportul nostru anual anterior. Mă voi referi în uh, discursul meu la um, politica noastră de anul trecut și la obiectivul nostru principal de a menține stabilitatea prețurilor. După aceea voi continua sublinind importanța unui sistem financiar puternic pentru o zonă euro prosperă. Zona euro, recuperarea ei și susținerea uh, acordată prin politica monetară ale BCE în 2016 au reprezentat uh, răspunsul nostru la un an foarte solicitant. Ultima dată când m-am adresat comisiei dumneavoastră, în aprilie anul trecut, economia globală începea să-și revină după un episod acut de instabilitate financiară. Acest uh, episod, uh, încă o dată, generase o uh, fază nouă de pesimism profund în ceea ce privește capacitatea economiei globale de a genera creștere pozitivă, dar și abilitatea băncilor centrale de a-și um, cârmui, cârmi economiilor prin instrumente de politică monetară internă. Inflația uh, cobora um, tot mai jos și uh, prețurile la mărfuri uh, scădeau brusc. Mulțumită măsurilor pe care le-am luat la momentul respectiv, și în ciuda uh, celor uh, crezuți de anumiți sceptici, uh, zona euro a reprezentat o sursă de vești bune. Inflația și-a mai revenit. Și în ciuda fundalului internațional destul de trist, PIB-ul a crescut cu 1,7 anul trecut, iar în primul trimestru al 2017 optimismul uh, a atins cote noi, fiind destul de ridicat față de anii uh, precedenți. Peste 4, milioane de uh, cetățeni au găsit un loc de muncă față de acum trei ani. Între statele membre, fragmentarea este mai mică. Dispersia creșterii PIB-ului și a ratelor inflației este la nivelul cel mai scăzut de la începutul Uniunii Monetare. Putem vedea că măsurile din martie anul trecut au uh, avut efecte asupra economiei, alături de stimuli care existau deja la momentul respectiv. Aceștia au uh, permis o recuperare mai bună și o mai bună rezistență la șocuri și incertitudini. În decembrie 2016 am decis să ne extindem programul de achiziție de active Uh, până în decembrie 2017. Riscurile sunt scăzute în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. Acest lucru ne garantează condițiile financiare necesare pentru a promova întoarcerea inflației la rata la o rată de sub 2% măsurile din martie 2016 au uh, susținut și au ajutat la îmbunătățirea condițiilor financiare. Ratele împrumuturilor, uh, ratele dobânzii pentru companii au uh, scăzut la niveluri foarte scăzute din mai 2014, imediat uh, ce înainte de măsurile pe care le-am luat uh, în iunie 2016, uh, scăderea ratelor dobânzilor a scăzut la aproape 120 de puncte de bază și la 110 puncte de bază pentru împrumuturile pentru locuințe. Împrumuturile volumul împrumuturilor au crescut uh, semnificativ pe măsură ce ratele și-au revenit la 2% în februarie anul curent față de minus 2,9 mai 2014 și pentru locuințe la 2,4% de la minus 0,1 în aceeași perioadă 2014. IMM-urile, coloana vertebrală a zonei euro, au uh, avut foarte multe de câștigat de pe urma acestor revoluții. Accesul lor la finanțare s-a îmbunătățit semnificativ, iar costurile de împrumut au scăzut. Acum ele se află la aproximativ 40 de puncte de bază din, uh, în martie 2016 și cu 180 de puncte de bază din mai 2014. Până la sfârșitul anului 2016 s-a văzut uh, clar că uh, redresarea economică uh, Um, se simțea în mai multe state membre. Valorile din primul trimestru al 2017 arată că și ritmul creșterii este mai alert. Cu toate acestea, moștenirea crizei financiare încă joacă un rol important în stabilirea nivelului de performanță economică în multe privințe. Curentul nu este unul de creștere din cauza inflației. Inflația a scăzut la 1,5 de la 2% în luna februarie, iar uh, inflația a scăzut de la 0,9 la 0,7. comparând uh, prețurile uh, la petrol și la alte mărfuri cu cele de anul trecut, vedem că inflația totuși este în scădere, dar curentul este dezamăgitor. Principalii vectori ai uh, inflației, respectiv uh, salariile, nu arată o îmbunătățire semnificativă a climatului economic. Ne așteptăm ca inflația să ajungă la un nivel de 1,7 în 2019, dar acest lucru presupune ca inflația de bază să se afle la un nivel de 1,8, iar salariile, creșterea salariilor să se facă cu 2,4%. Însă, în scenariul de bază, este nevoie ca acesta să fie, acestea să fie nivelurile în 2019. Deși inflația a crescut și estimările au trebuit revizuite prin creștere, datorită creșterii prețurilor la alimente și nu numai, totuși creșterea inflației înregistrată în ultimii ani depinde foarte mult de susținerea acordată prin politici monetare. De ce orientăm, de, deși politicile noastre țintesc uh, menținerea stabilității prețurilor, noi evaluăm și uh, riscul sistemic. Raportul nostru anual stabilește patru riscuri esențiale. În primul rând, posibilitatea creșterii primelor de risc internaționale. Doi, posibilitatea unor uh, cercuri vicioase negative datorate uh, schimbărilor structurale într-un mediu cu rate ale dobânzii mici. 3. Incertitudine politică ce subminează eforturile de reformă, ceea ce afectează sectorul privat și sectorul guvernamental în mai multe state. Și 4. Crește riscul la lichidități în sectorul fondurilor de investiții care este în creștere rapidă. Dincolo de riscurile sistemice la nivelul zonei euro, monitorizăm cu atenție riscurile care, se, care apar la nivel sectorial și de țară. Măsuri prudențiale țintite sunt instrumentul pe care îl preferăm pentru a ne ocupa de riscurile specifice fiecărui sector. Răspunderea pentru decizii este împărțită, împărțită între BCE și uh, autoritățile naționale, ceea ce înseamnă că noi putem lua măsuri suplimentare față de cele luate de autoritățile naționale prin instrumentele din legislația europeană. BCE-ul și-a consolidat în 2016 rolul în uh, politici prudențiale macro, încercând în același timp să crească transparența. În ciuda riscului uh, sectorului imobiliar în mai multe țări, știm că riscul sistemic în zona euro rămâne totuși uh, sub control. Prin urmare, avem uh, zone tampon de capital care nu au fost afectate. Acest lucru a fost în conformitate cu deciziile autorităților naționale cu care am cooperat foarte bine în ultimul an. Transparența în domeniul politicii uh, prudențiale macro a fost uh, susținută și de buletinul macroprudențial lansat în martie anul trecut. Raportul anual se concentrează și pe măsurile necesare pentru a depăși uh, moștenirea crizei în sectorul bancar. Acțiuni decisive sunt necesare la nivel sectorial, național și european. În primul rând, băncile trebuie să continue să-și ajusteze modelele de afaceri pentru a face față mediului, în care, mediului de afaceri cu rate scăzute ale dobânzii. Cea mai bună strategie va depinde probabil de principalele caracteristici ale fiecărei bănci. Um, trebuie să se facă fuziuni transfrontaliere pentru a crește eficiența. De asemenea, problema împrumuturilor neperformante trebuie să fie și a rezolvată. Este nevoie pentru aceasta de un răspuns coordonat la nivel european, iar la nivel național trebuie să acționeze toate părțile interesate în mod uh, armonizat printr-un plan european uh, al firmelor care gestionează active. Această chestiune este prioritară și din o perspectivă microprudențială. Și acum ajungem la regulamentul financiar. BCE este implicată în mod indirect în uh, cadrul de reglementare și pe plan uh, internațional de asemenea pentru a se asigura că ține cont de considerațiile atât macro cât și microprudențiale. În 2016, Comitetul Basel pentru Supraveghere bancară, s-a pus de acord asupra mai multor reforme, printre care uh, modul în care luăm în calcul în registrele bancare uh, rata uh, dobânzilor, revizuirea securitizării și apoi un standard pentru um, modul în care se um, tratează capitalul de reglementare de către bănci. De asemenea, ne-am uh, ocupat și de consultări uh, publice, ceea ce privește uh, pilonul 3 al cerințelor de dezvăluire. Noi am stabilit de asemenea pentru Comitetul de la Bază și un program de lucru pentru a reduce variabilitatea pentru riscul excesiv în ceea ce privește activele supuse la risc. În ianuarie 2017, comitetul și grupul guvernatorilor și al șefilor de supra, uh, supraveghere a salutat progresul făcut uh, de Comitetul de la bază în ceea ce privește reformele de după criză. Sperăm însă să completăm toată această activitate în viitorul apropiat. Este crucial însă să completăm pachetul de reforme uh, pentru perioada de după criză și să nu dăm înapoi în ceea ce privește progresul obținut în ultimii ani. Noi vom continua să susținem uh, această activitate la nivel internațional. În ultimii patru ani am făcut de asemenea progrese majore la nivel european în ceea ce privește uh, stabilirea uh, și punerea la punct a Uniunii Bancare în acest moment e crucial să facem uh, ceea ce mai este necesar pentru a completa această uniune. BCE uh, este gata să ofere și de acum înainte ajutor pentru a reduce riscul și pentru a face ca acesta să fie partajat, uh, asta în cadrul mandatului său de Bancă Centrală și, și Autoritate de Supraveghere. Este important așadar să uh, creăm repede o schemă de garantare a depozitelor și uh, de asemenea să avem uh, un supliment pentru fondul unic de rezoluție. Vrem de asemenea să venim cu măsuri de reducere a riscului pentru că sperăm că vom putea astfel să contribuim la consolidarea cadrului de reglementare Uh, chiar dacă încă mai sunt uh, lucruri care pot fi îmbunătățite. Aceste rezultate în cadrul de reglementare pentru bănci vor fi uh, însoțite de inițiative de reglementare pentru piețele financiare și pentru infrastructurile financiare. Din această perspectivă, dacă acționăm decisiv pentru a avea o piață unică a capitalului completă pentru Uniunea Europeană, ne-am asuma o realizare prioritară. De asemenea, uh, credem că astfel am putea contribui la stabilitate macrofinanciară și microfinanciară și am putea uh, să ne asigurăm uh, că se aplică politicile bugetare așa cum trebuie în zona euro. E important uh, să vedem care sunt riscurile pentru stabilitatea macrofinanciară din afara uh, sectorului și de asemenea să avem o perspectivă macroprudențială în ceea ce privește instituțiile nebancare uh, din Uniunea Europeană. Dați-mi voi acum să închei economia zonei euro a demonstrat o rezistență deosebită în 2016. Retresarea progresează, iar acum primește un nou impuls. Politica noastră monetară este uh, adecvată, iar uh, evaluarea nu este, o reevaluare acum nu este necesară. Însă suntem gata să reacționăm la orice șocuri. Condițiile ciclice s-au îmbunătățit, însă trebuie să mai abordăm fără întârziere moștenirea crizei și să reconsolidăm uh, Uh, uh, aspectele structurale uh, care stau la baza Uniunii noastre. Mâine ar fi fost cea de-a 97-a aniversare a unui fost președinte al Parlamentului European, Emilio Colombo. Dați-mi voie să vă reamintesc cuvintele sale de acum aproape 40 de ani, care au rezonanță acum, mai ales că un stat membru și-a anunțat deja intenția de a părăsi Uniunea Europeană. Și citez. Nu avem uh, motive să ne mulțumim cu această stare a Europei, în ciuda eforturilor pe care le-am făcut ca și europeni. Putem să avem un impact real atunci când reușim să găsim soluțiile comune la uh, problemele vremurilor noastre. Aceste cuvinte ne reamintesc de importanța responsabilității uh, noastre ca Uniune de a încerca împreună să obținem mai bune rezultate economice pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Vice President, for presentation and also for this historic, uh, historical uh, Mulțumim, uh, domnul președinte, pentru aceste uh, cuvinte importante. Acum trecem la dialog, dar rog colegii să uh, își respecte timpul alocat. Primul uh, intervenient este Siegfried Mureșan, numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, mulțumim că ați venit și că da. ne-ați prezentat uh, raportul anual. Firește, uh, acțiunile Băncii Centrale Europene în domeniul monetar au avut cu siguranță un impact uh, pozitiv asupra condițiilor generale de finanțare a economiei. Acum vedem ce se întâmplă cu inflația uh, zonei euro, uh, cum uh, este ea proiectată de uh, BCE și care sunt uh, tendințele pe termen mediu. În ciuda acestor aspecte, președintele Draghi a spus recent că BCE nu are niciun plan de a-și schimba angajamentele legate de uh, uh, aspectele uh, cantitative până la sfârșitul lui 2016, chiar dacă vom avea ratele dobânzilor negative. Iar întrebarea mea este la ce când așteptăm ca zona euro să se autosustină fără să mai existe sprijin al politicilor monetare de tipul celor pe care le-am uh, putut observa în uh, ultima vreme și apoi când ne putem aștepta uh, ca BCE să intervină și la ce efecte vă așteptați din piața din partea piețelor din această perspectivă. Apoi, cea de-a doua întrebare este următoarea. Uh, actualele uh, programe legate de active ale BCE vor fi folosite de anumite state membre pentru a evita anumite reforme necesare în ceea ce privește plățile uh, târzii sau deficitele publice, în loc să fie folosite pentru a stimula reformele și inițiativele. Prin urmare, în ce măsură înțelegem cum stăm cu aceste efecte și apoi comisarul Dumbrovski s-a gândit uh, la uh, bugetul pentru zona euro, uh, dar statele membre consideră că inițiativele sale vor avea nevoie de o schimbare de tratat. Cei interesați în această dezbatere vorbesc despre crearea unui fond economic, fond monetar european. Iar întrebarea mea este, ne puteți uh, prezenta imagine de ansamblu în legătură cu discuțiile actuale de la nivelul BEI uh, în legătură cu posibila crearea unui buget pentru zona euro sau unui fond uh, monetar european? Vă mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul vicepreședinte, care răspunde timp de 3 minute. Mai întâi, în ceea ce privește adecvarea uh, orientării noastre uh, Uh, actuale de politică, ei bine, pot să vă spun că uh, n-am uh, schimbat poziția noastră până acum pentru că nu ni s-a considerat, n-am considerat că acest lucru este oportun. Apoi, în al doilea rând, proiecțiile care au fost tocmai publicate cu acele cifre care se încheie cu 1,7% inflație pe 2019 uh, sunt uh, gândite pe baza unor uh, presupuneri, iar una dintre acestea este că politica monetară este mai mult sau mai puțin aceeași, pentru că tehnic avem o rată de schimb constantă pentru aceste predicții și ne gândim puțin și care ar putea fi viitoarele ratele dobânzilor. Și pot să vă spun că uh, vedem care sunt așteptările pieței în legătură cu uh, evoluția uh, rate de schimb uh, peste noapte. Este o rată influențată în mod direct de deciziile noastre și în conformitate cu aceste așteptări ale piețelor, doar în 2020 vom avea uh, cifre pozitive. Deci acestea sunt presupunerile pe care ne-am bazat pentru a face aceste predicții. Este important așadar să subliniem că aceste uh, predicții au fost uh, făcute bazându-ne pe sprijinul monetar, care este semnificativ. Și după cum spuneam, uh, există neajunsul Uh, scăderii uh, inflației globale, câtă vreme ne confruntăm uh, cu aceeași provocare ca și până acum în cadrul politicilor. Pentru mulți ani la rând, rata șomajului a tot scăzut, dar salariile nu au reacționat, nu, nu s-au schimbat, doar recent am putut vedea o schimbare dar e clar că predicțiile noastre se bazează pe o anumită accelerare a costurilor. Apoi, în ceea ce privește distorsiunile din sector, eh, ei bine, eu nu văd lucrurile așa, pentru că cumpărăm mai ales obligațiuni eh, guvernamentale, care sunt eh, niște aspecte generale pentru toate celelalte tipuri de instrumente, deci nu există nicio distorsionare. De asemenea, avem și un proces mic de achiziționare de obligațiuni uh, ale întreprinderilor, uh, însă, repet, nu există aici niciun fel de distorsiune a sectorului. Apoi, în ceea ce privește capacitatea bugetară și uh, posibila evoluție a ESM, e bine, nu sunt propuneri în acest uh, moment, nu suntem implicați în vreo discuție legată de acest subiect. Pot să vă spun însă că capacitatea bugetară pentru, unia uh, pentru zona euro Uh, este una pe care noi uh, o uh, susținem. În raportul nostru nu se menționează însă evoluția ESM, Mecanismul de Stabilitate European. Mulțumim. Doamna Pervanș Perez din partea SND. Mulțumesc că m-ați făcut domnișoară, spune doamna Berez. Domnule vicepreședinte, raportul anual e unul în care eu observ uh, multe aspecte pozitive, de exemplu menționarea unei uh, poziții uh, bugetare agregate expansioniste în comparație cu scăderea deficitelor, apoi susținerea investițiilor publice țintite și efectele pozitive ale politicii monetare, monetare în legătură cu finanțarea întreprinderilor. Însă, de asemenea, văd că în raportul anual vă axați și pe dezbatele viitoare legate de arhitectura viitoare uh, a supravegherii uh, financiare și ale revizuirii uh, cadrului politicii macroprudențiale. Puteți să ne spuneți mai mult în legătură, în legătură cu modul în care vă imaginați această dezbatere? Este o dezbatere deschisă, Comisia tocmai și-a lansat textul pentru consultări, deci ar fi util să vedem care este opinia dumneavoastră aici. Apoi, dacă îmi permiteți, încă o întrebare suplimentară pentru că Transparency International tocmai a publicat un uh, raport uh, în care invocă uh, riscul de conflict de interese în cadrul instituției dumneavoastră, mai ales în legătură cu faptul că anumite reguli în ceea ce privește uh, întârzierile la datorii uh, uh, și uh, uh, perioada de timp în care uh, membrii comite- uh, Comitetului de Conducere al băncii pot să ajungă înapoi în mediul privat, nu sunt uh, conforme cu uh, așteptările. Deci puteți da un răspuns la acest raport al Transparency International? Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În ceea ce vește prima întrebare, bine, am publicat un aviz de altfel bine documentat și extins, aș spune, uh, în legătură cu textul comunicării uh, Comisiei. Dacă îmi permite să menționez câteva aspecte, uh, e bine, mai întâi uh, ne-am dorit să se recunoască în cadrul macroprudențial Uh, existența ESM, adică a mecanismului de stabilitate uh, financiară. E un lucru care nu se întâmplă în acest moment uh, și trebuie să știm de la crearea ESM, BCE a primit competențe în ceea ce privește aspectele macroprudențiale. Ne gândim așadar că uh, ar fi important să oferim uh, BCE statutul de uh, autoritate macroprudențială, așa cum uh, este cazul și cu alte bănci centrale din alte state membre bănci care au fost desemnate ca autorități macroprudențiale. De asemenea, noi propunem o extindere a instrumentelor care sunt uh, Uh, menționate uh, în politicile macroprudențiale care ar putea eventual să fie dezvoltate pe mai departe. De asemenea, menționăm un alt aspect important și anume că va trebui să existe o clarificare completă legată de faptul uh, că pilonul 2 al supervizării n-ar trebui să aibă vreo legătură cu uh, considerațiile macroprudențiale, ci că ar trebui să fie ghidate doar spre uh, probleme și riscurile de uh, uh substituție. Această lămurire este importantă pentru o împărțire a competențelor între uh, supraveghetorii uh, microprudențiali și cei macroprudențiali. Este un alt uh, aspect uh, care ne gândim noi este important. Acestea sunt, deci, câteva uh, aspecte la care aș dori să mă refer. Avem, deci, un aviz publicat legat de această comunicare. Uh, atât aș putea să spun în acest moment. Da, într-adevăr, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, foarte pe scurt, uh, Am interacționat cu Transparency uh, uh, International, am avut multe reuniuni cu ei la nivelul BCE, am reacționat la raportul lor în ceea ce privește anumite fapte concrete și de altfel am și participat la o discuție publică a acestui raport prin intermediul uh, membrilor uh, uh, Comitetului de Conducere. Deci, am spus că suntem gata să purtăm un dialog, că suntem deschiși. De altfel, raportul amintește multe măsuri pe care noi le-am luat recent pentru a garanta mai multă transparență. Apoi, în ce privește conflictul de interese, aș dori să spun două aspecte. Mai întâi, în ce privește membrii uh, Comitetului uh, Executiv, uh, și aici aș dori să spun că în contractul nostru există o perioadă în care nu putem să ne asumăm poziții în sectorul financiar. Este vorba despre un an pentru ceilalți uh, membri ai uh, Consiliului de Guvernatori ai Băncii Centrale există un acord uh, publicat în codul de conduită care menționează tot un an ca perioadă care trebuie respectată. În ceea ce privește membrii Comitetului de Supraveghere, legislația prevede o perioadă de 2 ani. Aceasta este situația. Suntem pe cale să analizăm toate aceste lucruri, însă sunt totuși niște reguli care se aplică la nivelul superior de uh, uh management al BC. Mulțumim. Acum, din partea ECR, domnul Ben Luque. Thank you very much, Ludwig. Um, I will speak in German. Mr. Constanzio, I will speak in German. Domnule Constanzio, voi vorbi în uh, germană. Ich möchte zunächst an die Frage anknüpfen oder an die Antwort anknüpfen, die Sie dem Aș dori aș dori să um, fac o legătură cu um, răspunsul colegul, acordat colegului Mureșan în ceea ce privește uh, uh, inflația. Din câte am înțeles, prognozele de inflație publicate acum se bazează pe faptul că uh, faptul că Um, rata dobânzii pe termen scurt va rămâne în domeniul negativ până în 2020. Ați făcut vreo analiză de sensibilitate în acest sens? Uh, puteți exprima asta la nivel de elasticitate? Cum putem, ce putem prognoza pentru inflație dacă rata dobânzii pe termen scurt, scurt ar uh, crește cu 1%? Uh, care ar fi rezultatele și care ar fi inflația în această situație? A doua întrebare se referă la creditele neperformante. Ați menționat subiectul, ați uh, vorbit despre faptul că s-ar crea, că ar trebui să se creeze poate un bad bank, deci o facilitate de gestionare a activelor. Întrebarea mea este cine ar trebui să-și asume riscurile pentru asta. Am avut uh, un studiu al colegului Helvig care a respins ideea de a se uh, de a se suporta costurile pentru, une, uh, pentru astfel de bancă de către contribuabil. Riscul ar trebui să revină uh, înapoi băncilor care sunt responsabile. Vreau să știu cum vedeți această situație. Nu ați spus nimic despre locarea riscurilor. <clears throat> Thank you very much. On the first question, uh... În primul rând, premisa tehnică pentru pro proiecții este, sunt bazate pe uh, ratele uh, pe termen scurt și mediu de pe piață. La începutul exercițiului ne-am gândit la uh, cum ar fi ratele dacă ar fi fixe în momentul proiecțiilor. Iar acum trei ani am început să uh, ne folosim de aștept, să folosim așteptările pieței pentru piață și pentru aceste rate. În ceea ce privește inflația și economia, am spus că s-ar putea să existe noi condiții care să intervină, ceea ce ar face și că ne-am ca noi să ne adaptăm uh, previziunile în funcție de evoluții. Nu cunosc vreo simulare sau de, nu știu de vreun rezultat de simulări. Am făcut simulări în alte contexte care ar fi efect, uh, pentru a vedea care ar fi rezultatul asupra băncilor a unei creștere a ratei de dobândă, de dobândă dar nu asupra modelului economic. Poate că um, o fi făcut cineva, dar eu nu cunosc cifre sau rezultate. În ceea ce privește creditele neperformante, Aș vrea să spun că ceea ce am spus nu este pentru o companie sau o bancă paneuropeană nouă. Um, în intervențiile mele de recente am arătat ce mi se pare că ar fi mai potrivit, și anume un model, un program european pentru a armoniza caracteristicile, dar apoi să avem uh, Uh, băncile la nivel național. Este o problemă europeană la nivelul mărimii creditelor performante, iar uh, norul de suspiciune uh, pe care îl proiectează asupra sectorului bancar este și el o, problemă. Acest tip de bănci, de bad banks, au fost folosite în uh, Irlanda, dar și în alte părți ale uh, lumii uh, și femeiul recomandă uh, că o bun, un bun mod de a reduce de la bun început creditele neperformante sunt aceste ANC-uri. Um, ideea este că se iau aceste active și se vând și pe, pe, pe măsură ce situația se îmbunătățește, uh, redresarea va face să crească prețurile la active și asta va ajuta și la um, rezolvarea acestor um, um acestor probleme. Ați văzut în Irlanda că s-au recuperat activele. Deci nu este vorba de distribuția uh, pierderilor. Bineînțeles, sunt prețurile de transfer către AMC-uri, către aceste companii de gestionare a activelor. Există, deci, această um, pierdere. Așa funcționează lucrurile. Domnul Luche, dar cine, cine își asumă riscul? Riscul pentru aceste companii? Domnul Constanțiu, AMC-urile, deci Asset Management Companies, AMC-urile create sunt uh, peste tot, au acționari, uh, sunt la NAMA, la Sareb, 51% din capital este uh, privat, 49% public. Dar, după cum știți, capitalul unor astfel de AMC-uri este destul de, destul de scăzut față de bilanțul acestor instituții. Mulțumesc! Acum în numele al de domnul Torvald. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc domnului Constanțiu pentru prezență. Două întrebări. Situația este în continuare alarmantă. Este nevoie de reforme structurale în zona euro în general și în special în anumite state membre. BCE-ul are instrumente pentru a aborda asta? O a doua întrebare, poate mai interesantă din punct de vedere teoretic. chestiunea interdependenței între reformele structurale și productivitate. Putem uh, măsura productivitatea în diferite moduri. Uneori calculăm uh, rata, salariu, uh, cifre de afaceri, producție. Dar într-un discurs, la, într-o prezentare um, la Banca Angliei, s-a uh, prezentat situația uh, productivității în toată Europa și ea scade peste tot în Europa. Care este poziția BCE față de astfel de tendințe? de ce privește instrumentele BCE, prima întrebare, nu avem astfel de instrumente, avem numai politica monetară. Însă, creând uh, condiții financiare uh, pozitive, uh, ajutăm la redresare și asta um, și încercăm să facilităm uh, continuarea reformelor structurale. Cifrele OCDE publicate în mod regulat în ceea ce privește evaluarea um, reformelor structurale din statele membre, ei bine, ne arată că multe state membre au făcut multe reforme structurale pe piețe, programe și au existat alte state care nu au avut aceleași vulnerabilități în timpul crizei și care nu au făcut unele reforme uh, sugerate în uh, publicațiile OCDE. Și acestea nu sunt foarte diferite de reformele structurale aprobate în fiecare an de Uh, semestrul european în recomandările specifice pentru fiecare țară, a căror implementare de altfel a fost foarte dezamăgitoare. Dar noi nu avem aceste instrumente, însă vorbim, vorbim tot timpul. Veți găsi în uh, raportul anual, la pagina 41, în căsuța 4, veți vedea care sunt reformele structurale pe care le-am uh, dori aplicate. Știți de asemenea că și femeiul uh, a, a dedicat un capitol din raportul său, din perspectiva sa anuală economică, acestui subiect, spunând că reformele structurale sunt mai ușoare când există oarecare creștere. Unele reforme au efecte pe termen scurt negative și, mai, și numai mai târziu vin cu efectele pozitive. Deci pentru a... Deci um, ar fi un moment bun, acum că avem redresarea economică, să facem aceste reforme structurale. Mulțumesc. Acum Fabio De Masie în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ați vorbit despre inflația de bază și uh, costurile uh, forței de muncă. Credeți că există o legătură între reformele structurale la care v-ați referit, care includ reforma uh, pieței muncii, slăbirea contractelor colective de muncă, Apoi, din 2012, 97% din finanțarea întreprinderilor nefinanciare din Europa, conform unor cifre din partea Bruegel sau uh, altei surse, au mers înspre uh, dividende uh, sau alte um, sau în alte zone, dar nu au mers în investiții. Cum am putea să obținem investițiile pe care ni le dorim pentru a aborda tocmai această problemă a lipsei de productivitate. Iar apoi, raportul Transpar Transparency International. citesc din rezumat. Succesul uh, anunțului președintelui Draghi a fost uh, urmat de scrisori către uh, Spania și alte țări care făceau ca uh, acest uh, program de plăți directe să um, fie supuse unor condiționalități. Am avut evoluții similare cu uh, plafonul um, pentru ELA. Um, am mai pus întrebări în acest sens, dar ne-ați spus că uh, nu puteți să le publicați pentru că există un, um, o confidențialitate între uh, avocat și client. Dar asta mai mult îl, îl ajută pe avocat uh, sau îl obligă pe avocat. Clientul ar putea să uh, publice acest uh, studiu. Uh, thank you uh, for, for your questions. As I mentioned, there are some... Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Există o serie întreagă de reforme structurale care inițial au un, un, un efect negativ. Și acest lucru este menționat în toate studiile privind progresul și efectele reformelor structurale statele care au fost supuse unui program sau uh, care au fost sub presiune din partea piețelor, exact asta au făcut, reforme structurale pe piața muncii. Acest lucru s-a făcut în Spania, în Portugalia, în Grecia. Este important, deci, de subliniat acest lucru. Însă, Uh, previziunile noastre se bazează pe astfel de evoluții uh, și alte elemente ce țin de factorul uh, național de inflație. Pentru a avea un nivel de inflație care nu necesită sprijin monetar, trebuie să ne asigurăm că um, factorii naționali de inflație cresc. Acum uh, șomajul este în scădere. Companiile nefinanciare uh, despre care vorbeați uh, și despre faptul că plătesc dividende sau de faptul că răscumpără acțiuni. Nu fac asta foarte mult, cu ac- nu răscumpără foarte multe acțiuni în Statele Unite mm, este diferit, uh, acolo se cumpără foarte mult uh, acțiuni proprii, dar nu vedem asta așa de des în Europa. Însă dați-mi voie să spun că dacă mm, luăm investițiile totale și le împărțim în investiții de afaceri și investiții rezidențiale, adică construcții, investițiile de afaceri au crescut în mod semnificativ și ajung la niveluri Um, foarte ridicate, dar construc um, um, și ajung la uh, prețuri înaintea, dinaintea crizei, dar construcțiile încă nu sunt la același nivel. Alte tipuri de investiții uh, au crescut însă în mod semnificativ. Deci um, trebuie să vedem care, să decorticăm investițiile totale pentru a ne da seama exact ce, ce se întâmplă. Iar um, cert este că politicile noastre au redus costul capitalului, atât pentru credite, cât și pentru costul capitalului privat. Și asta este mai, benefic, mai, mai în beneficiul investițiilor. Apoi, ați menționat că decizia privind uh, tranzacțiile monetare directe uh, a fost uh, precedată de, scrisă, de scrisori către guverne este fals. Nu s-au trimis scrisori guvernelor la momentul respectiv. Poate v-ați gândit la un alt moment, la un alt episod, dar nu în legătură cu tranzacțiile monetare directe. Am reacționat la ceea ce ați citit dumneavoastră din raport. Bun. Sven Gigol, acum din partea verzilor. Bun venit, domnule Constanțiu. Vă urez dumneavoastră și tuturor Uh, un Paște fericit. Aș dori să vă rog să răspundeți la ultima întrebare a lui Fabio De Masi, dacă sunteți dispus să uh, publicați studiul pe care l a menționat. Aș dori să vă împărtășesc următoarele gânduri și să vă cer părerea. La finalul lui 2015, un număr de mari bănci europene au scris BCE pentru a obține tratament preferențial pentru cerințele de capital din pilonul 2 și pentru ca acestea să fie convertite în ghidare. BCE a, a urmat această practică, la fel ca și alți supraveghetori europeni, și asta a dus la propunerile ce sunt acum pe masa Parlamentului European, European în ceea ce privește CRR și CRD. Asta a însemnat că cerințele de capital uh, obligatorii de 150 de miliarde au devenit mai degrabă o mm, voluntare, o ghidare de capital. Este genul de lucru care um, trezește interesul multor părți interesate uh, Uh, în ceea ce privește politicile. Transparency International a recomandat ca BCE să publice toate reuniunile ce țin de politici pe care le uh, are cu uh, părțile interesate. Sunteți dispuși să faceți asta conform bunelor practici, practici recomandate de comisie? Și apoi, sunteți dispuși să răspundeți la celelalte recomandări ce țin de transparență Uh, date de uh, Transparency International? M-ar interesa un răspuns punct cu punct în ceea ce privește studiul menționat atât de pe Roș de Beres cât și de Fabio Dimasi. Mulțumesc. Um, on the uh, last question of uh, Mr. Masi, I'm sorry that I forgot. La ultima întrebare a domnului uh, Demasi, am uitat să răspund. Uh, După cum ați spus, aceste documente sunt uh, com, uh, protejate de relația de confidențialitate între avocat și client. Dacă am renunțat la această confidențialitate, s-ar putea să nu mai putem uh, cere avize din partea altor uh, firme dacă am încălcat acest, această confidențialitate. Aceasta este poziția noastră, iar răspunsul meu nu face decât să respecte uh, și să repete, Nu scuzați, ceea ce ați spus și dumneavoastră. Domnului Gigold, în ceea ce privește MDA și ghidarea, nu am făcut nimic. Pot să vă spun sau să vă reamintesc că a, a fost rezultatul unei comunicări din partea Comisiei într-un uh, anumit moment când s-a spus că ar trebui să împărțim pilonul 2 în, în pilonul 2 dur și în uh, ghidare din, în pilonul 2. Comisia a interpretat uh, ce este CRD și CRR, uh, CRD 4 și CRR și își asumă această interpretare. Nu a fost, um, nu a fost inițiativa noastră, spre de ceea ce ați spus Poate că v-a scăpat acel document al comisiei, însă pot să vă asigur că documentul uh, este unul important pentru noi, iar domnul Draghi s-a referit la acest document într-o conferință de presă uh, când răspundea la întrebări. După cum ați spus, acea comunicare, acea interpretare a Comisiei copia ce, făcea, ce făcuse Banca Angliei în acel an. Și nu este o practică atât de negativă, pentru că este uh, în legătură cu MDA, uh, suma minimă ce poate fi distribuită de bănci. Există criterii complexe la CR, în CRR referitor la asta când nu există profituri uh, suficiente și asta poate submina nivelul de capital, intervin uh, restricții în ceea ce privește distribuția profiturilor. Și în 2015 s-a verificat că nivelurile de MDA din cele de 4 CRR au dus la niveluri mai ridicate decât uh, echivalentele internaționale a acestor bănci. Iar propunerile au fost uh, preluate de către Comisie pentru revizuirea de 4 CRR. Asta este ceea ce aș dori să spun referitor la asta. În ceea ce privește Transparency International, Am răspuns la acest studiu, am explicat uh, care sunt punctele unde respectăm deja uh, și, bineînțeles, suntem responsabili în fața acestui Parlament. Avem politicile noastre pe care le cunoașteți foarte bine. Iar în contextul independenței noastre ne-am îmbunătățit foarte mult și nivelul de transparență. În ceea ce privește reuniunile, publicăm toate reuniunile Consiliului uh, de Guvernare pe site-ul nostru. Deci, iată, cât mai, o transparență cât mai mare. Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul doamnei Capăl, am să-i rog pe colegii din a doua rundă să se limiteze la un minut pentru a respecta timpul. Acum, uh, numele NF, doamna Capăl. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Vizepresident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. În raportul anual 2016 intrați foarte mult în detaliu în ceea ce privește achiziția de obligațiuni de, din partea BCE și se schimbă acum în aprilie de la 80 la 60 de miliarde de euro pe lună și explicați efectele pozitive ale programului. În ultimele săptămâni, um, Banca Federală Americană a făcut un anunț surprinzător, și anume că își va reduce bilanțul rapid și aș vrea să vă întreb la BCE aveți intenții similare? Să reduceți uh, bilanțul? Iar apoi Fedul, um, deci Banca Federală, Uh, a avertizat uh, de existența unor bule pe piața uh, acțiunilor. De asemenea, aș vrea să știu cum evaluați două declarații ale ministrului de finanțe german la Valeta săptămâna trecută. A spus în primul rând că nu vede o valoare adăugată în obligațiunile europene, um, European Safe Bonds, iar apoi pentru reducerea interdependenței între Uh, stat și bănci, uh, cum poate fi gestionat riscul. Și un al treilea punct, ați spus clar că nu sunteți pentru un astfel de AMC, un bad bank la nivel european, mi se pare foarte bine, însă la nivel național este un instrument bun, spuneți noastră, un instrument de rezoluție. Însă, M-ar interesa evaluarea dumneavoastră a situației din Portugalia actuală. Portugalia are o situație dificilă. Klaus Reinkling deja din ianuarie a spus că piețele nu o duc bine din cauza nivelului crezu- crescut de datorie. Ați considera că este mai pozitiv să se creeze un astfel de bad bank în Portugalia? Uh, thank you. Um... Uh, regarding your first question. Mulțumesc. În legătură cu uh, prima întrebare, viitorul uh, dimensiunilor bilanțurilor, încă nu am luat nicio decizie în acest sens. Fără să dea detalii, Fed a spus că cu timpul se intenționează scăderea progresivă a bilanțului. Cadența achizițiilor noastre este de câțiva ani în medie. Dacă permitem obligațiunilor și altor instrumente să ajungă la scadență și să fie rambursate, plătite, acest lucru automat va duce la o reducere după momentul în care încetăm achiziția. Deci noi uh, suntem angajați să continuăm achizițiile până în decembrie, după care vom decide ce facem pe viitor însă există o cale normală, naturală, prin care bilanțul poate scădea în mod natural, prin oprirea achizițiilor. Pentru că vânzarea înainte de scadență înseamnă la momentul respectiv o scădere a prețurilor obligațiunilor și a scăderii randamentului lucru care poate sau nu să fie recomandabil, depinde de situație. Situația oricum trebuie judecată la momentul respectiv, nu acum. Cu timpul, desigur, aceste scăderi vor avea loc, după cum v-am spus. Cât despre bulele care pot exploda, nu știu exact uh, ce să vă spun, dar în uh, documentele pe care le-am publicat, am mm. spus că în Europa nu ne confruntăm cu astfel de situații. Și ne-am referit și la piața de obligațiuni, de valori mobiliare, de pre, pre, piața de locuințe. În câteva puncte, nu în câteva țări, există evoluții ceva mai dinamice ale prețurilor. Obligațiunile sigure, nu avem uh, propunere în acest sens, însă nu am spus nimic, nu ne-am exprimat pe această temă și nu o voi face nici eu acum, pentru că pur și simplu nu avem uh, nimic uh, de spus în acest moment. S-a efectuat un studiu de către Comitetul de Consiliere Științifică al CERS, însă nu uh, s-a vorbit despre euroobligațiuni. Comisia aceasta formată din uh, oameni, uh, membri ai Academiei, specialiști în riscul sistemic, ne-au spus că nu trebuie să discutăm problema obligațiunilor sigure. Însă acest lucru nu are nicio legătură directă cu BC, de aceea nu vom face nicio declarație. Mulțumesc! Trecem acum la a doua rundă de intervenții. Îi voi ruga pe vorbitorii să se limiteze la un minut și vicepreședintele uh, va avea aceeași rugăminte. Primul vorbitor, Gabriel Mato, de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Constanț. Eu cred că, fără nicio îndoială, politica BCE a fost și continuă să fie un factor cheie în recuperarea economică a zonei euro și uh, a Uniunii Europene. Acest lucru uh, este clar, însă există în continuare riscuri, în special pe, într-un climat actual, având în vedere noua politică comercială a SUA și fractura uh, pieței unice cu Brexitul. La ultima reuniune a Consiliului BCE, uh, putem spera doar uh, să se mențină ratele dobânzilor sau să se tot scadă, dar progresiv. Am vrea să ne spuneți cam care este orizontul pe care BCE îl are în minte în legătură cu acest lucru și care ar fi orizontul temporal. Și, pe de altă parte, uh, s-a vorbit deja despre acea bancă rea. Aș vrea să-mi spuneți ce se întâmplă cu creditele nerambursate din Italia Eh, ce s-ar întâmpla dacă fiecare bancă s-ar confrunta cu băncile sale proprii? Și ultima întrebare, eh, inflația a variat în unele țări, a ajuns la 2 și ceva la sută, eh, în alte țări este aproape de obiectivul BCE. Ce măsuri aveți în vedere pentru a contracara această volatilitate? Mulțumesc! Mulțumesc! M-ați întrebat despre orizontul temporal. Cam când dorim să ne schimbăm uh, politica monetară convențională, v-ați referit la ratele dobânzii, încă nu ne-am luat uh, angajament în acest sens, pentru că avem uh, o politică pe care o derulăm la momentul de față, pe care o consideră comitetul director adecvată la acest moment și ne așteptăm ca evoluțiile din economie să meargă în direcția proiecțiilor făcute de personalul nostru, scenariul așteptat. Dar nu avem, nu avem niciun angajament, angajament de a schimba ceva într-un anumit calendar. Desigur, dacă se schimbă ceva și se schimbă datele, ne vom ajusta și noi poziția privind politica monetară. Acest lucru este valabil și în ceea ce, ce privește inflația de 1,5%, care, desigur, este de 0,7, un, o cifră mai dezamăgitoare în ceea ce privește inflația de bază. Însă e important uh, că nivelurile de 2% au fost influențate indirect uh, de prețurile statistice. Societățile de administrare a investițiilor au fost folosite în Spania și în alte țări uh, și Cred că ar ajuta să existe un plan european care să analizeze condițiile din toate statele. Mulțumesc foarte mult, Pedro Pereira de la SCD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să subliniez importanța politicii monetare a BCE. Ea este importantă pentru stabilizarea zonei euro și pentru uh, ajutarea redresării economice. Cred că este important să rezistăm la presiuni, pentru că politica monetară este extrem de importantă. Programul de achiziție de active face și el parte din uh, această schemă și este foarte importantă anumite state nu sunt reprezentate în mod adecvat. Înțeleg uh, situația pe termen scurt, însă există active din anumite state care sunt achiziționate mai rar și acest lucru poate avea un impact negativ asupra divergențelor din zonele euro. Cât despre creditele neperformante, care este nivelul de urgență pe care îl uh, evaluați? Uh, cât de repede trebuie să găsim o soluție europeană? Și în ce măsură depinde aceasta de clarificarea regulilor uh, privind ajutorul de stat pentru ca situația din Europa să devină fiabilă la nivel național? Mulțumesc foarte mult. Iertați-mă că vă răspund în limba engleză. Uh, astfel ne înțelegem mai bine. Cât despre programul de achiziție, nu există discrepanțe între țări. Am uh, definit o limită generală în ceea ce privește emitentul datoriei. După cum știți, există state, printre care și Portugalia, care deja au fost uh, supuse în 2010-2011 la achiziții de obligațiuni de guvern suverane. Acest lucru uh, reprezenta la momentul respectiv un uh, portofoliu care trebuie emis de un singur emitent. Se apropiau de această limită, iar restul programului până în decembrie a fost recalibrat pentru a se putea achiziționa în lunile următoare la alte niveluri ca și să nu se depășească pragul. Dacă numărăm întregul portofoliu al acestor țări uh, care au fost uh, incluse în programele mai vechi, precum uh, Portugalia, pot să vă spun că obiectivul de capital este cam același. Același obiectiv se aplică tuturor țărilor. Cât despre Planul um, General European și împrumuturile neperformante. Aceasta a fost una dintre concluziile Ecofinului din Malta și Dombrovskis, vicepreședintele, la conferința de presă de la sfârșit, a explicat că de acum Comisia se va apuca de lucru pentru pregătirea unei strategii și a unui plan european privind uh, împrumuturile neperformante la nivel național. Deci nu va exista, uh, nu ne-am gândit la posibilitatea creării unei societăți de administrare investițiilor uh, naționale. Domnul Ton van Denkelare de la EPP. PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi adresa, uh, domnule vicepreședinte, întrebarea în limba olandeză. Raportul Transparency International a fost menționat în repetate rânduri, în special uh, cerințele de transparență și răspundere pentru BCE. Raportul uh, susține chestiuni ce contrastează cu declarațiile populiste ale mai multor politici, partide politice în legătură cu BCE. În această dimineață am auzit că uh, doamna Iuca Reva, uh, guvernatorul ucrainian, a și-a dat demisia pentru că a fost chiar și amenințată cu moartea după ani întregi de critici. Ea încerca să ghideze țara prin criză, dar iată că acum a părăsit postul. Credeți că criticile la adresa BCE reprezintă un, o amenințare la adresa sistemului actual în care BCE-ul își creează politicile? Crezi că se poate, credeți că se poate face ceva mai bine, ar fi mai bine ca aceste roluri să fie transferate acestor instituții. Acest lucru ar reprezenta cumva uh, o scădere a amenințării la adresa independenței uh, Băncii Centrale Europene? Credeți că mai multe controle ex post ale politicilor monetare ar fi utile? Sigur, uh, conceptul uh, se află în miezul Uniunii Monetare. Uh, e vorba de independența Băncii Centrale Europene. Dacă analizăm inflația și evoluția generală a economiei, nimeni nu poate nega că BCE a venit cu politici monetare care au fost la înălțimea așteptărilor și care au făcut față provocărilor momentului. Și în uh, intervenția mea inițială v-am spus că am făcut-o cu succes. În continuare vom uh, face eforturi pentru a normaliza complet situația în Europa. Atacurile împotriva independenței BCE reprezintă fără îndoială Uh, ceva ce contravine elementul, un element, unui element crucial al cadrului european. Și acest lucru mă preocupă. În ceea ce privește sarcinile pe care le-am îndeplinit, nu uh, întâmplător, articolul 5 au avut în vedere posibilitatea încă de la începutul tratatului ca supravegherea să fie uh, lăsată în mâinile BCE. În 2003 sau în 2004, dacă nu-mi joacă feste memoria, am publicat un text în care am uh, evaluat chiar avantajele și dezavantajele asigurării supravegherii de la nivelul băncilor centrale sau din exteriorul lor. Textul era în general în favoarea supravegherii la nivelul băncilor centrale. Și asta înainte de criză. După criză, am constatat că țările care aveau supraveghere separată de băncile centrale au repus supravegherea mâinile băncii centrale în cazul Regatului Unit, în mod explicit, și același lucru am văzut-o că și uh, puterile rezerve federale americane au fost crescute. În ceea ce privește participarea noastră la Troica, acum uh, statele membre au uh, consfințit-o prin legislația europeană sau prin uh, tratatele interguvernamentale. Noi nu facem decât să respectăm aceste tratate. Nu uh, cunosc uh, în detaliu legislația americană la care v-ați referit și nu vă pot răspunde clar, deși în ziare și în două discursuri ale membrilor Fed Uh, am, uh, pot să spun că sunt îngrijorat că astfel de idei ar putea fi importate și în uh, cadrul european. Mulțumesc foarte mult. În numele S și D, domnul Cătălin Ivan. Mulțumesc mult. Voi pune întrebarea în limba română. Așa cum am văzut în ultimii ani, Europa poate să aibă o creștere economică stabilă, dar scăzută și șomaj ridicat în uh, același timp. Uh, s-a văzut că toate măsurile pe care le-a, le-a luat BCE și pe care statele membre le-au luat a arătat o creștere economică foarte, foarte uh, fragilă uh, după standardele de dinainte de criză. Aceasta este Uh, relativ uh, modestă. Întrebarea mea este, uh, ca să fiu foarte scurt, este legată de mandatul pe care Banca Centrală Europeană îl are și comparativ cu mandatul pe care rezervele federale americane îl au, este acela dacă BCE n-ar trebui să aibă o anumită responsabilitate suplimentară atunci un mandat extins care să privească și ocuparea forței de muncă și creșterea și stabilitatea economică, nu doar, nu doar uh, stabilitatea uh, prețurilor, pentru că sistemul financiar ar trebui să fie până la urmă în, uh, în serviciul cetățenilor prin acordare de credite și așa mai departe. Deci un mandat mult mai extins al Băncii Centrale Europene cred că ar fi uh, punctul cheie al discuției, poate și de astăzi. Mulțumesc foarte mult. Uh, noi nu punem uh, sub semnul întrebării tratatul. Tratatul reprezintă o metaforă și noi uh, doar răspundem deciziilor statelor membre și guvernelor. Mulțumim, suntem acum în timp. PPE, Thomas Mann. Äh, Mulțumesc. În urmă cu o lună am fost în vizită la Frankfurt am Main, la BCE. Eu sunt din Frankfurt și a fost o, decizie, o discuție foarte constructivă. Însă mi-a rămas o întrebare. Toate piețele financiare sunt globale, interdependente. Dacă acum Banca Federală spune că își, bilanțul, își reduce bilanțul și crește moderat rata de dobândă atunci IBC trebuie să reacționeze în mod similar, nu la fel, evident. Ați făcut cu siguranță studii ce se întâmplă dacă se întâmplă X sau Y. Deci dacă de cealaltă parte a oceanului se întâmplă asta, noi cum reacționăm? Um, rata de inflație de 2% este durabilă și numai pe termen scurt. Deci, ce părere aveți despre asta? Apoi vorbim despre diferitele poziții din uh, Consiliul BCE. Dacă se ajunge la o poziție diferită și, practic, nu mai există o direcție comună, atunci există un pericol uh, în ceea ce privește sustenabilitatea, uh, stabilitatea și așa mai departe. Trebuie să știm că avem o direcție comună ca să avem încredere astfel încât, uh, băncile, uh, astfel încât piețele financiare să nu se bazeze pe uh, zvonuri. Mulțumesc. Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În primul rând, în Europa avem politici monetare independente și nu urmărim uh, politicile Fed sau, inter- sau uh, dobânzile lor. Și Fed uh, a diferențele de dobânzi au fost uh, foarte mari între Europa și America în anumite perioade de timp. Fiecare bancă centrală a răspuns așa cum a considerat de cuvință. Uh, uneori Fed a început să crească ratele dobânzilor. Nu se întâmplă la fel și în Europa. Noi avem politici uh, diferite. Fiecare țară poate răspunde la provocările cu care se confruntă în funcție de mandatul pe care îl au băncile centrale din țara respectivă. Eu cred că nu se contrazice poziția BCE priviți doar uh, declarațiile inițiale și conferințele de presă care arată pozițiile guvernelor în general. De fiecare dată când are loc o dezbatere privind politica monetară în Consiliul de Guvernare, noi uh, o explicăm presei. Adesea avem uh, o poziție majoritară, chiar dacă există diferențe și uh, păreri diferite. Însă, poziția este mereu precizată foarte clar, atât în conferința de presă, cât și în uh, procesul verbal al acestea, al reuniunii pe care îl publicăm. Desigur, este normal să existe discuții care să uh, arate păreri diferite, însă, în general, suntem consecvenți. Și poziția noastră comună reiese clar din documentele Domnul Fernandez Alais și de în final. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine ați venit, domnule vicepreședinte al BCE. Am o singură întrebare. Mă voi referi la garantarea depozitelor, la Uh, finalul Uniunii Bancare. După cum știți, uh, la nivel uh, tehnic au avut loc mai multe reuniuni, dar la nivel politic însă nu s-au început. Noi la Parlament discutăm pe marginea acestui raport. Există un raport care propune schimbarea naturii propunerii Comisiei, trecând de la un model, model de asigurare completă la un model de reasigurare cu un um, nivel uh, de împărțire a riscului foarte diferit. Aș vrea să vă întreb dacă considerați că aceste întârzieri sunt uh, rele și uh, cum vedeți discuțiile care au loc la Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! Am publicat un aviz în legătură cu propunerea Comisiei în legătură cu EDIS. Am vorbit despre un mecanism complet de garantare a depozitelor. Vom urma mai multe etape, e adevărat, vom vedea cum se întâmplă în Statele Unite cu DIC, vom vedea dacă trebuie suplimentate resursele, dacă ele vor fi rambursate ca în Statele Unite și dacă acest mecanism de garantare vor fi, va fi altfel decât cel american sau nu. Eu m-am referit la acest lucru uh, în mod pozitiv în uh, introducere. Noi urmărim cu interes dezbaterea din Parlamentul European și vrem să vedem care va fi decizia finală a Consiliului. De la bun început am spus, când s-a născut ideea Uniunii Bancare, că avem nevoie de un mecanism de rezoluție și de un mecanism de garantare a depozitelor. Și acum ne mențim aceeași poziție. Mulțumesc! Dacă nu vă deranjează, mai este o întrebare. Dacă mai rămâneți cu noi uh, două minute. Dos, domnul Dos Santos răște să ia cuvântul. Președinte, stimat amigo, tinha muitas perguntas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, multe întrebări, dar din păcate n-am uh, timpul necesar. Am să vă pun o întrebare concretă legată de fondul de garantare a depozitelor. Opinia publică europeană în Portugalia mai ales uh, cunoaște dificultățile acestui al treilea pilon al Uniunii Bancare. Care credeți că sunt uh, primele chestiuni uh, pe care va trebui să le învingem, înfrângem ca să reușim să atingem acest obiectiv? Cum credeți că putem ajunge la mai multă stabilitate financiară și de ce nu se fac progrese mai rapide cu acest uh, al treilea pilon? Nu uh, trebuie să speculez eu în legătură cu relațiile dintre statele membre. A avut deja loc o dezbatere care cred eu că s-a concentrat pe măsurile de împărțire și reducerea riscului, Uniunea bancară impune crearea unei, unui mecanism de garantare a depozitelor. Nu voi repeta argumentele în favoarea înființării unui astfel de fond. Dar sunt și alte chestiuni importante. Fondul de garantare a depozitelor este important și pentru că este un instrument de construire a încrederii, nu doar pentru că uh, putem să ne gândim că vor exista eșecuri bancare care vor impune efectuarea unor plăți. Nu e vorba de asta. Nu asta ne preocupă cel mai mult, ci încrederea pe care o creăm prin acest instrument. Pentru că încrederea în depozite înseamnă încredere în valută, în monedă. De asemenea, putem combate percepțiile greșite de pe piață în legătură cu redenominalizarea, restabilirea valorii. Într-adevăr, există multe percepții greșite în legătură cu uh, devalorizarea. Noi vrem să asigurăm o uniune reală și profundă a piețelor financiare în Europa și vrem să creăm multă stabilitate. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Vreau să vă mulțumesc uh, în numele tuturor pentru că ați petrecut alături de noi aproape două ore și pentru că ne-ați uh, prezentat din interior situația în mod foarte clar. Vă doresc mult succes. Vă mulțumesc tuturor care ați participat la dezbatere pentru disciplină și pentru întrebările foarte bune. Și acum îi voi da cuvântul domnului Simon pentru punctul 5 de ordine de zi. Mulțumesc! Okay, dear talks, we go on. Stimați colegi, continuăm cu punctul 5, buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 și raportorul nostru pentru buget, domnul Zifrid Mureșan, este astăzi aici alături de noi. Va face o prezentare generală în legătură cu procesul bugetar și va asculta uh, Uh, opiniile uh, membrilor, mem uh, membrilor Comisiei Econ în ce contribuțiile posibile la acest dosar. Raportorul are mai întâi 5 minute la dispoziție, după care raportorul din partea Econ, care ar trebui numit, ar putea vorbi și el 5 minute în mod normal. Iar deocamdată avem uh, doar Nils Torvalds, pe Nils uh, Torvalds pe lista raportorului din umbră și pe nimeni altcineva. Începem cu raportorul nostru pentru buget. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor uh, că mă primesc uh, în funcția mea de raportor general pentru bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor. Trebuie să spun că astăzi uh, mi încep vizitele în cadrul comisiilor parlamentare specializate pentru a prezenta colegilor prioritățile mele generale pentru buget și pentru a asculta ce au de spus colegii, care sunt prioritățile lor sectoriale pentru diversele domenii uh, în care aveți competențe. Uh, eu vin cumva acasă astăzi aici pentru că sunt membru supleant al Comisiei Econ, deci uh, pentru mine încă sunt și mai plăcute aceste uh, discuții. În ceea ce privește orientările pentru bugetul pentru anul viitor, e bine, acestea au fost adoptate de noi în sesiunea din martie de la Strasburg cu mare majoritate. Iar în aceste orientări eu am spus că opinia mea e că prioritățile politice ale Parlamentului European pentru bugetul pe anul viitor ar trebui să fie următoarele. Numărul 1, uh, creșterea și locurile de muncă. 2, securitatea cetățenilor. În ceea ce privește prima prioritate, locuri de muncă și creștere, e bine, aceasta trebuie să fie prima prioritate pentru bugetul pe anul viitor, pentru că în cursul ultimilor doi ani toate resursele pe care le-am putut pune la dispoziție le-am pus uh, pentru a lupta cu criza migrației și cu uh, uh criza refugiaților. Însă uh, creșterea și locurile de muncă nu se autosustin. De aceea am spus că acum a venit vremea să ne axăm pe consolidarea economiilor noastre, pe acoperirea deficitelor în ceea ce privește investițiile și uh, Putem face asta folosind resursele pe care le avem la dispoziție pentru investiții în infrastructură, în inovație, în IMM-uri și uh, în spiritul de antreprenoriat, uh, mai ales în ceea ce privește uh, tinerii. Deci mi-aș dori ca programul COSME, care susține IMM-urile, Horizon 2020, Youth Employment Initiative, um, care știu că este un program important pentru mulți dintre colegii noștri. Aș dori ca aceste programe să fie reconsolidate prin bugetul pentru anul viitor. De asemenea, împărtășesc uh, opinia Econ din ultimii ani uh, care spune că bugetul Uniunii Europene ar trebui de asemenea să uh, joace un rol mai mare în ceea ce privește susținerea priorităților semestrului european. Apoi, în ceea ce privește securitatea, cea de-a doua prioritate generală pe care o am, E bine, aici știți că resursele din titlul 3 pe care le avem la dispoziție sunt destul de limitate. Întrebarea este, deci, cum putem face uh, tot posibilul, folosind uh, la maximum resursele pe care le avem la dispoziție. Firește, trebuie să consolidăm agențiile Uniunii Europene care au uh, responsabilitate în ceea ce privește domeniul justiției și afacerilor interne, Europol, Eurojust, Frontex, EASO, dar, de asemenea, să susținem și partenerii noștri din vecinătatea estică și sudică. Apoi, în ceea ce privește dosare specifice pentru ECON, mai întâi EFSI. E bine, după cum știți, există o propunere conform căreia uh, FC să fie uh, extins uh, și FC2 să fie lansat în iulie 2018. Dintr-o perspectivă bugetară, după cum știți, Comisia propune 1,1 uh, miliarde de euro suplimentare pentru garanția uh, europeană și propune ca acești bani să vină în felul următor. 150 de euro de la marjele nealocate, 500 de milioane de la instrumentele financiare și de la facilitatea conectarea Europei și 450 de milioane uh, de la venitul net estimat. Se propune, firește, să nu se facă reduceri la facilitatea conectarea Europei, așadar raportorii Parlamentului uh, propun ca 650 de uh, uh, milioane de euro să fie finanțați din marjele nealocate din cadrul, MF, cadrul financiar multianual și restul din venitul net pozitiv estimat noi ne gândim puțin acum la programul uh, uh, revizuit uh, al angajamentelor și putem uh, prevedea 1,9 miliarde de euro în angajamente de uh, în credite de angajament uh, și 1,5 milioane de euro în credite de angajament conform fc 2 pentru 2018. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, programe de finanțare precum Fiscalis sau Pericles, firește trebuie să asigurăm alocări adecvate pentru a acoperi obiectivele acestor programe. Deci uh, și uh, acestea vor reprezenta o prioritate, după părerea mea. În al treilea rând, în ceea ce privește cele trei uh, agenții care uh, Uh, cad în domeniul de interes al Comisiei Econ, e bine, a trebuit să subliniem că aceste agenții nu sunt uh, finanțate complet de bugetul Uniunii Europene, ele sunt parțial confinanțate de uh, autoritățile publice naționale și parțial, firește, prin taxe. Deci au trei surse de venit contribuții de la autoritățile uh, naționale, subvențiile europene și uh, eventual taxele uh, aplicate industriei. Asta înseamnă, firește, că bugetul Uniunii Europene nu acopere în totalitate cheltuielile acestor agenții. Acest lucru este important atunci când e vorba despre ABE, Autoritatea Bancară Europeană, care a trebuit relocată din Regatul Unit într-un alt stat membru al Uniunii Europene atunci când se va petrece Brexitul. ul Uniunea Europeană uh, nu finanțează ABE uh, uh, în exclusivitate, pentru că există autorități naționale și taxele aplicate industriei care finanțează această agenție. E bine, bugetul Uniunii Europene nu ar trebui să fie singurul care suportă costurile mutării Agenției Bancare Europene. Va trebui, deci, ca atunci când vine vremea mutării să existe un aranjament clar cu Regatul Unit uh, în uh, perioada de tranziție și să înțelegem atunci dacă uh, vor exista costuri de relocare pentru anul viitor sau că dacă relocarea va începe doar în ultimul an al perioadei de tranziție. Apoi, în ceea ce privește proiectele pilot, firește, orice coleg este uh, Uh, binevenit să înainteze astfel de uh, proiecte. Nu mi-aș dori să înainteze foarte, foarte multe, însă mi-aș dori să le putem finanța pe cele mai bune dintre ele. Mesajul meu final este că în pachetul final nu vom putea include decât acele proiecte care au primit uh, o preevaluare din partea Comisiei Europene. Deci mesajul pentru colegi este numărul 1. Orice proiect pilot doriți să înaintați, uh, chiar și uh, pentru continuarea anumitor proiecte pilot deja finanțate, va trebui să obțineți o prevaluare din, din partea Comisiei. Termenul limită pentru a face asta este 3 mai. Deci întâi le înaintați pentru preevaluare iar apoi, pentru cele care au primit note uh, bune din partea Comisiei, uh, firește împreună, în cadrul discuțiilor cu toate grupurile politice, vom uh, putea alege cel mai bun pachet de proiecte care pot fi finanțate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, aștept discuția, interacțiunea cu dumneavoastră. Acum și de altfel și în cursul acestui an, pentru că acesta nu este decât începutul colaborării noastre. Mulțumesc! Mulțumim! Nu avem uh, alte solicitări uh, de numire, avem o numire doar din partea uh, ALDE. Este pentru prima dată când ALDE are un prim vorbitor în această după-mează, după care trecem la Cash DI. Dar mai întâi e Nils Valț. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Sunt diverse discuții care se poartă acum în uh, comisii și subcomisii în Parlament și am putea spune că există foarte multe gânduri uh, merg în, această, în aceeași direcție atunci când vorbim despre bugetul pentru 2018, iar când vorbim uh, despre ceea ce ne așteaptă la viit- uh, pe viitor, care sunt perspectivele, Așa stau lucrurile. Colegul Mureșan uh, tocmai ne-a spus că prioritățile reprezintă creșterea și ocuparea, iar aici cred că uh, toată lumea este de aceeași uh, părere cu raportorul, pentru că știm că mm, discrepanța de investiții este uriașă, prin urmare, ne-am dorit ca Parlamentul, bugetul Parlamentului European să poată să acopere aceste discrepanțe, aceste neajunsuri, însă, de fapt, vorbim doar despre 2-3 mm uh, în raport uh, cu uh, distanțele de mile întregi care trebuie acoperite. În ce privește FC1 și FC2, uh, FC1 n-a reușit să facă tot ceea ce ne-am așteptat de la el să reușească la început, atunci când a fost lansat uh, proiectul. Și chiar dacă nu intru în detaliile neajunsurilor, vreau totuși să spun că uh, s-a luat o decizie proastă la un moment dat uh, din partea noastră a instituției europene și anume ca deciziile pentru funcționarea FC să fie anonime, ori asta unanime, mă scuzați, ori asta înseamnă că o parte dintre uh, decizii nu s-au putut lua pentru că nu toți membrii s-au putut pune de acord asupra diverselor uh, proiecte uh, și n-au putut oferi deci un mandat BC să acționeze. Știm de asemenea că o parte a EFSI a fost extrem de bine organizată și și-a atins obiectivele. Este vorba despre avansarea bugetului pentru IMM-uri, care a fost o, uh, un proiect uh, de mare succes. Știm cu toții că planurile pentru ajustare a facilității conectarea Europei și reducerea fondurilor din bugetul european uh, vor uh, fi chestiuni foarte problematice pentru noi toți. Și asta pentru că deja avem un buget care, din perspectivă structurală, este un buget uh, satelit, în care libertățile devin din ce în ce mai reduse, și vom deveni tot mai restricționați. Și știm, sateliții uh, zboară în jurul nostru fără ca noi să-i putem controla. Mi s-a cerut mereu să reintroducem un buget banii pentru Orizont 2020, dar această solicitare nu a fost uh, salutată cu mare entuziasm de statele membre pentru că statele membre ar fi trebuit să aloce niște uh, bani dacă ar fi reușit uh, să îi fure din bugetul Uniunii Europene. Însă știm că Orizont 2020 este un proiect uh, de mare succes, chiar dacă există anumite, structuri, anumite probleme cu structurile din cadrul acestui proiect. Cred că ne putem alinia Însă aici uh, opiniilor raportorului uh, în ceea ce privește Direcția Generală a Bugetului. Mulțumesc. Mulțumim. La chestiai, Pervanș Perez, uh, coordonator din partea SND. Nu mai sunt și alți raportori din umbră, văd. De aceea intervin. Mulțumim, stimate coleg, pentru această propunere. Doch kann. Ja, ja, das ist richtig. Um... Domnul președinte intervine, nici eu nu pot să numesc pe nimeni dacă nu o face grupul politic. Doamna Beres. Mulțumesc, stimate coleg, că puneți accent pe chestiunea legată de uh, ocupare. Uh, Uh, și, despre, și că vorbim despre chestiunile din planul Juncker 2, care sunt uh, importante. Sunt uh, niște elemente care se pot distila din discuțiile cu co-raportorii și cred că puteți să interveniți așadar avizat în ce privește bugetul Uniunii Europene. Sunt anumite elemente importante în buget uh, și pentru comisia noastră. Vorbesc uh, mai întâi despre situația specifică al, a autorității bancare uh, europene. Deja anul trecut ne-am gândit la acest aspect, cerând ca bugetul agenției să anticipeze costul uh, uh deciziilor care urmau să fie luate. Prin urmare, trebuie spus din nou că, din perspectiva guvernanței uh, agenției, această decizie nu va putea fi amânată pentru finele procesului. Pe de altă parte, însă, trebuie să respectăm regulile de finanțare ale agenției, dar uh, deși înțeleg că doriți să puneți din nou accentul pe uh, diversele linii de finanțare ale agenției, N-ar trebui să utilizăm aceste linii de finanțare ca mijloc de a reveni la uh, bugetul uh, acestor agenții. Vedem care sunt competențele uh, acestora. Prin urmare, funcționarea lor este un element critic care revine mereu în discuții. Apoi, un ultim aspect ar fi acela de a verifica că nu, bliem, că nu uităm că n-ar trebui să deschidem uh, uh, cutia uh, Pandorei. Mă refer la serviciile financiare și mai ales la bugetul alocat pentru Finance Watch. Este un element care a fost amintit și sper că vom ajunge la un acord în condiții bune pentru că activitatea noastră legată de structuri precum uh, Finance Watch uh, este absolut uh, esențială pentru a putea lua o anumită poziție și pentru a putea elabora legi echilibrate. Mulțumim, Alfred. Aș dori doar să mă adresez raportorului căci s-a referit la un aspect interesant, cel al uh, proiectelor pilot înaintate de Parlamentul European. Oare credeți că ar fi posibil să beneficiem de o anumită evaluare pentru a vedea cum uh, au funcționat și au evoluat de-a lungul timpului proiectele pilot propuse de Parlamentul uh, European? Pentru că cu toții știm ce am făcut fiecare dintre noi ce am propus. Însă, oare am putea obține o imagine de ansamblu legată de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor și lunilor? Pentru că asta ne-ar putea oferi o imagine mai bună despre uh, propunerile care sunt uh, valide, care au sens pentru noi și pentru Comisie și statele membre și așa am putea face propuneri care să conteze în ceea ce privește modul în care facem lucrurile, pentru că acesta să fie cel mai potrivit. Mulțumesc. Sven. Mulțumesc. Există întotdeauna o tentație atunci când purtăm dezbateri legate de buget în cadrul ECON să avem aceleași dezbateri ca și în Parlament în ansamblu său. De această dată, cu Brexitul care planează asupra noastră, tentația este încă și mai mare. Toată lumea știe că putem uh, să uh, aducem în discuție bugetul pentru a vedea dacă uh, corespunde obiectivelor 2020 uh, în cea mai bună formă posibilă. Încă cheltuim foarte mulți bani pentru chestiuni care nu dau rezultate, ceea ce privește sustenabilitatea, dezvoltarea economică, lupta cu sărăcia și mai departe. Atunci când vedem că vom avea niște discrepanțe, Uh, atunci devine încă și mai important să ne stabilim uh, prioritățile așa cum trebuie. Vom avea o lungă dezbatere de purtat, uh, însă va fi dificil să explicăm votanților noștri că cheltuim așa de mulți bani pentru, de exemplu, agricultura nesustenabilă, în loc să investim în investiții orientate spre viitor și durabile. Apoi, în ceea ce privește prioritățile noastre proprii, eu cred că trebuie să fim uh, atenți uh, um, ca um, agențiile noastre să rămână eficiente și să vedem cum putem uh, folosi acest moment al schimbării pentru ca aceste aspecte să devină mai profitabile. În cele din urmă, uh, încă mai discutăm cu Eurostat și cu colegiuitorii uh, viitoarele programe uh, statistice. Parlamentul a reușit să enumere mai multe priorități, iar atunci când alocăm bugetul, cred că ar trebui să ne gândim dacă prioritățile pe care le-am votat anterior au fost respectate de către Eurostat și ar trebui să stabilim o legătură poate mai fermă aici. Și apoi, în cel din urmă, am făcut uh, multe lucruri în ceea ce privește cooperarea fiscală în uh, cadrul uh, Comisiei de analiză. Știm că mai sunt probleme de cooperare între actorii însărcinați cu punerea în aplicare a legii la nivel național și poate că ar trebui să facem ceva prin buget uh, pentru a susține organismele de punere în aplicare a legii, mai ales autoritățile fiscale, uh, pentru a putea coopera mai bine în uh, Europa. Eu cred că aceasta ar fi o investiție bună pe care ar putea o face bugetul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven. Mai dorește cineva să intervină pe, la acest punct în procedura intervențiilor spontane? Se pare că nu este cazul. Am să-i dau cuvântul din nou raportorului. Very much. Um... <clears throat> Mulțumesc. În ceea ce privește cele spuse de Nils, Tor, Nils Torvalds de la ALDE, bineînțeles că EFSI trebuie îmbunătățit și asta și facem uh, cu FC2 spre deosebire de FC1. În ceea ce privește agențiile și cele spuse de, de Pervonș Beres, am luat notă de observațiile ei. În ceea ce privește Brexitul, cum el nu va avea loc la anul, nu ne așteptăm la un impact asupra bugetului european, pentru că Regatul Unit va rămâne membru cu toate drepturile și obligațiile aferente. Dar, bineînțeles, dacă ne fer, dacă negocierile privind plecarea Marii Britanii ne vor duce la concluzia că vor exista că va exista un impact asupra bugetului în alocările pentru EBA sau Agenția pentru Medicamente. În calitate de raportor pentru bugetul 2018, uh, sunt uh, la dispoziție pentru a impune repede aceste elemente. În ceea ce privește proiectele pilot, știu că Comisia a publicat documente despre acestea. Știu că noi întotdeauna dorim să urmărim evoluția proiectelor pilot pe care noi le-am propus, dar uh, nu ne interesează așa de mult să le urmărim pe toate. Însă am să solicit Comisiei dacă trimit acest document de evaluare tuturor sau dacă îl publică numai uh, online și dacă nu îl trimit uh, tuturor, uh, le voi recomanda totuși să ni-l trimită nouă tuturor. O astfel de evaluare anuală mi se pa- există pe site-ul comisiei. Lui Sven Kigol, pe scurt. Sven, am spus că investițiile în infrastructură, în inovație, tocmai pentru că sunt domenii care consolidează economia noastră și o fac mai rezistentă, mai uh, orientată înspre viitor, e bine, trebuie să fie o prioritate pentru bugetul nostru. Dacă infrastructura e mai bună, dacă economia noastră se bazează pe cercetare, inovație, uh, se contribuie la creștere și la o creare de locuri de muncă durabilă și benefică din punct de vedere social. Deci aceste politici trebuie să fie o prioritate cheie pentru buget nu pot decât să fiu de acord cu asta. Și celelalte uh, aspecte au fost notate, inclusiv nevoia de a îmbunătăți um, eficiența uh, agențiilor de supraveghere. Atât din partea mea, uh, sunt convins că vom coopera în continuare cu foarte mult succes în acest an. Mulțumesc foarte mult, Sigfrid Mureșan. Calendarul uh, pentru cum vom uh, continua nu este încă stabilit, însă este clar că Comisia prevede ca pe 24 mai să publice proiectul de buget. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi acum, către un cadru paneuropean pentru obligațiuni garantate. Raportor este Bernd Luche. Este astăzi prima discuție pe care o avem la ECON despre obligațiunile garantate, care în ultima perioadă, uh, iată, au uh, trecut prin uh, experiențe noi. Comisia a propus, a făcut o propunere paneuropeană pentru obligațiuni garantate în septembrie 2015 dar în plus uh, și EBA a um, intervenit aici. Însă mai mult despre asta ne va spune raportorul nostru în urma celor două reuniuni uh, cu raportorii din umbră. Domnul Luche, întâi șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ați primit cu siguranță proiectul meu de raport. Pentru a completa cele din raport, uh, aș dori să rezum care sunt uh, recomandările mele pentru munca Parlamentului. În primul rând, ideea că piețele pentru obligațiunile garantate funcționează bine, cu un minim de reglementare europeană, au trecut cât se poate de bine de, peste criza financiară au avut mai puține probleme decât în uh, cazul obligațiunilor de stat. În anumite state, aceste aceste piețe sunt văzute ca piețe uh, tradiționale. Aceste piețe în unele state membre există de secole, au dus și la crearea de noi piețe, inclusiv în interiorul Uniunii Europene, cât și în state terțe. În toate statele, uh, reglementarea a fost um, stabilită la nivel național și este profund ancorată și în dreptul privind insolvența din statele membre, ceea ce duce la diferențe în uh, condițiile cadru pentru obligațiunile garantate. Reiese și o oarecare heterogeneitate în ceea ce privește modul în care sunt în care pot fi uh, garantate aceste obligațiuni din câte am înțeles, însă, um, investitorii apreciază această heterogenitate. Nu se poate constata o fragmentare a piețelor, ci din potrivă au loc multe investiții în obligațiuni garantate chiar și la nivel transfrontalier. Ne întrebăm așadar ce ar fi de reglementat uh, de către legiuitorul european există aceste obligațiuni garantate care sunt foarte sigure și de foarte mare succes și tocmai acesta este motivul pentru care sunt preferate în legislația noastră sau au și un tratament preferențial în reglementările noastre. Conceptul de obligațiune garantată a, a beneficiat de unele derogări sunt exceptate de, uh, de la bail-in conform BRD, sunt văzute ca active lichide de nivel 1 și apoi în cadrul CRR au o ponderare a riscului uh, mai benefică. Însă, având în vedere cu toate aceste beneficii, este surprinzător că până acum în legislația europeană nu există nicio definiție precisă pentru aceste obligațiuni garantate. Rezu um, succesul acestor obligațiuni a dus și la crearea unor noi idei uh, de ce ar putea fi finanțat prin astfel de obligațiuni. Produsele tradiționale sunt extinse sunt și permise în diferite reglementări, credite pentru IMM-uri, de exemplu, pot fi incluse în, uh, porto- în portofoliul de acoperire, uh, investiții de infrastructură, aceasta este o propunere, sau, de exemplu, credite de consum, deci uh, ar fi vorba de produse cu un risc mai ridicat decât obligațiunile de stat și uh, creditele ipotecare. Iar Aici intervine uh, pericolul ca aceste eh, obligațiuni garantate, tocmai din cauza succesului lor, să fie extinse. Iar um, ce sprijin eu este că trebuie să acordăm aceste derogări numai dacă produsul este cât se poate de sigur și nu comportă un risc ridicat. De aceea, din punctul meu de vedere, ar fi necesar ca legiuitorul european să uh, Uh, creeze o definiție clară a obligațiunilor garantate, iar în cadrul acestor, acestei definiții să stabilească criterii unitare pentru garantarea acestor obligațiuni, astfel încât să se, um, să se știe exact despre ce este vorba, dar toate acestea să fie și adaptabile la legislația națională și la dreptul insolvenței la nivel național. În ceea ce privește finanțarea altor uh, activități de stat sau de către întreprinderi uh, cu un risc mai ridicat, uh, propun o diferențiere mai clară, transferând cadrul obligațiunilor garantate către un nou, o nouă clasă de uh, titluri, obligațiuni uh, garantate, dar care să nu se cheme obligațiuni garantate, ci European Secured Notes, titluri garantate europene, care tocmai să um, comportă aceleași caracteristici, uh, segregarea portofoliului de acoperire uh, și um, supravegherea, bineînțeles, astfel încât uh, să se poată folosi și în domeniul infrastructurii sau a investițiilor de către IMM-uri. Însă, să nu se ofere aceleași, um, același tratament uh, preferențial pentru titlurile garantate europene ca pentru obligațiunile garantate tradiționale, pentru că riscul este unul diferit. Iar uh, tocmai de aceea lipsește justificarea pentru a oferi acest uh, tratament preferențial. Există diferite exemple numite în raportul meu în acest sens. Aș dori să mai menționez că um, există o clasă întreagă de elemente ce permit garantarea acestor obligațiuni, dar există și um, posibilitatea de a prelungi scadența, așa numite soft bullets. Asta are un uh, scop pozitiv în cazul în care există o insolvență, iar debitorul nu prea are șanse să ajungă la bani însă nu trebuie să se meargă atât de departe încât emitentul să aibă vreun control asupra uh, scadenței uh, obligațiunii garantate. Pentru că asta ar transfera riscul și ar crea uh, din nou nesigură, incertitudine la nivel sistemic. Am făcut câteva propuneri uh, și în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc! Siegfried Mureșan acum, reprezentându-l pe Darius Rozati. Mulțumesc, domnule președinte. Darius Rozati, raportor din umbră PP, nu a putut fi prezent și m-a rugat să vă prezint uh, poziția sa. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Ben Luche pentru raportul prezentat. Domnul Rozati sprijină evaluarea generală și concluziile principale ale raportului este un raport uh, cât se poate de important uh, pentru un cadru de obligațiuni garantate pan-european și este important pentru că obligațiunile garantate sunt din ce în ce mai mult folosite ca un uh, mijloc de finanțare pentru instituțiile de credit. Joacă astfel un rol important în sprijinirea creșterii pe termen lung a economiei noastre. Domnul Rozati sprijină tratamentul preferențial din legislația europeană obligațiunile garantate sunt uh, garantate cu active de calitate și au uh, trecut cu bine peste criză. Acestea nu sunt um, un instrument nou, însă nu o definiție strictă. Sunt menționate însă în mai multe acte norm- um, normative și am observat că există cadre diferite în diferitele state membre. Acum suntem în situația în care ne gândim dacă este justificat să integrăm piețele naționale de obligațiuni garantate. Noi considerăm că discutăm acest subiect din, în acest raport din proprie inițiativă înainte de propunerea comisiei. Sper că vom putea contribui în mod pozitiv la text și că vom putea găsi un echilibru între standardizare și transparență. Suntem și pentru o piață uh, europeană de obligațiuni garantate, dar credem că trebuie uh, asigurat și un punct de plecare comun. Subliniez de asemenea că armonizarea ar trebui să se bazeze pe un sistem existent și trebuie să respecte specificitățile naționale. Cadrul european trebuie să um, se alinieze cu bunele practici. Nouă țări europene acum uh, Um, constituie 90% din piața de obligațiuni garantate, deci există spațiu pentru noi piețe naționale. În ceea ce privește raportul în sine, domnul Rozati sprijină abordarea bazată pe principii menționate de raportor, trebuie să oferim ghidare fără să uh, facem mai rele standardele naționale. Suntem de acord uh, în ceea ce privește importanța recomandărilor EBA, în ceea ce privește standardele de piață, însă considerăm că există unele domenii care trebuie uh, descrise mai în, delia, în detaliu, și anume supragarantarea, printre altele. Domnul Rozati, de asemenea, va acorda atenție specială calitate, calității segregării uh, portofoliului de acoperire, uh, nu în ultimul rând, uh, pentru a îmbunătăți calitatea obligațiunilor garantate, trebuie să îmbunătățim certitudinea Uh, juridică. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Alfred Sant, în numele SND. Mulțumesc. Vreau în primul rând să-l felicit pe raportor. Raportul este foarte bun. Da, um, am participat și la reuniuni cu părțile interesate. Lucru foarte uh, bun. Aceste obligațiuni garantate și-au uh, dovedit uh, valoarea, sunt metode flexibile de uh, colectare de fonduri și funcționează bine într-un cadru transparent. Acest lucru s-a făcut până acum în contextul piețelor naționale. În Danemarca și Germania sunt considerate instrumente de investiții vitale. Înainte de propunerea de reglementare a obligațiunilor Um, garantate um, um, înainte să mergea pe politica uh, conservatoare de a nu repara un lucru stricat, un lucru care funcționează foarte bine, cum spunea Jimmy Carter. Într-o Uniune bancară și a piețelor de capital, nu avem cum să nu permitem existența obligațiunilor garantate. Nu putem permite lacune în, în această piață unică a piețelor de capital. Multe părți interesate sunt pentru o directivă care să stabilească o identitate europeană a obligațiunilor garantate. Practicile naționale vechi au dat rezultate bune. Comisia s-a consultat uh, și, uh, după cum s-a văzut, și în reuniunile cu părțile interesate organizate de raportorul și în alte reuniuni bilaterale organizate de mine, am constatat aceleași lucruri. Directiva ar, va aduce beneficii statelor membre care nu au o piață de obligațiuni acoperate. Ar avea un model pentru inițiativi proporționale. Deși părem a fi pe calea cea bună, există și limitări uh, de care trebuie să ținem cont. Ele au fost menționate de câteva ori astăzi. În primul rând, directiva trebuie să fie nu foarte detaliată și foarte strictă. Toate părțile interesate sunt de acord că trebuie să avem o abordare bazată pe principii, cum spune și raportorul. Eu sunt de acord. Trebuie să nu uh, diluăm uh, codul de cote deja existent și trebuie să menținem identitatea de marcă a emiterilor actuale și viitoare. dacă va fi vorba de ipoteci, obligațiuni suverane sau uh, obligațiuni emise de uh, IMM-uri, trebuie ca ele să intre sub umbrela obligațiunilor garantate. Trebuie să rămânem precauți. Nu sunt convins că propunerea de introducere a unui nou instrument uh, în paralel cu obligațiunile acoperite, respectiv titlurile garantate europene, este o propunere bună. Nu știu dacă ea poate prinde. E important să avem o structură uh, strictă a scadențelor, așa cum a sugerat raportorul. Cred că oricum plecăm de la o bază foarte bună pentru analize și discuții viitoare. Încă o dată îl felicit pe raportor pentru munca foarte bună depusă și aștept cu interes finalizarea raportului din săptămânile ce urmează. Vielen Dank, Alfred. Eigentlich wäre jetzt für... Mulțumesc, Alfred. În principiu, acum ar trebui să intervină numele ALDE Cora von Juvenhuizen, dar nu este aici și nu văd pe nimeni de la ALDE. Miguel Viegas, numele GUE. Nici pe el nu îl văd. În numele verzilor, Sven Giegold. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru abordarea inclusivă în procesul de a avea un uh, proiect de raport clar și concis. Aș vrea să vă spun că avem o linie similară. Think, uh, there are truly more important problems. Credem că există în, în uh, regulamentele financiare europene probleme mult mai importante decât reglementarea obligațiilor garantate. Încă nu am văzut dovezi clare nici că există pericole sporite pentru investitori și consumatori și nici că n-ar exista o viață funcțională la nivel european. Prin urmare, nu considerăm că aceasta este o chestiune prioritară, urgentă. În cadrul piețelor, uh, Uniunii Piețelor de Capital, poate avea sens să facem clarificări și să ajutăm ca modelul care deja are succes să funcționeze și mai bine. Oricum, trebuie să fim atenți la marcă, deci cred că trebuie să fim uh, precauți și să nu permitem să fie acoperite prea multe uh, instrumente de acest uh, titlu, ca să nu eșuăm, cum până acum nu am făcut. Deci cred că trebuie să fim foarte prudenți în abordarea noastră. Când vom fi atins acest obiectiv și când vom fi siguri că putem avea o definiție clară și o abordare precaută, cred că atunci poate fi util uh, să avem o abordare europeană. Vreau să subliniez că în acest cadru ne putem întreba de ce obligațiunile garantate se calculează în cadrul contribuțiilor la mecanismul și fondul european de rezoluție. Dacă ele nu eșuează niciodată, de ce uh, fac ele parte din baza de calcul? Dacă vrem să susținem aceste instrumente, ele ar trebui să fie îndepărtate, eliminate din baza de calcul. Și cred că ar trebui să avem o discuție serioasă pe această temă, pentru că astfel vom stimula în plus uh, un model de finanțare care a funcționat foarte bine și uh, s-ar redeschide o dezbatere foarte utilă în legătură cu baza de calcul pentru contribuțiile la Fondul European de Rezoluție și uh, am mai multe chestiuni pe care aș vrea să le menționez legat de acest, uh, acest aspect. Oricum, cred că începem cu dreptul, suntem constructivi și cred că putem uh, avea convergență nu doar în privința stilului, nu știu Nu știu dacă ar trebui să începem cu avertismentele de la bun început. Cred că un ton de avertisment uh, de la bun început e cam prea tare. Dar, uh, desigur, nu e vorba de o chestiune de substanță, ci o chestiune de atitudine a Parlamentului European în legătură cu propunerile Comisiei.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 Partidul nostru uh, privește uh, pozitiv acest raport. În primul rând, raportul avertizează împotriva unei armonizări a cadrului, ceea ce ar putea aduce la efecte nedorite. Raportul este interesant uh, și în acest punct de vedere. Comerțul transfrontalier cu obligațiuni și, la nivel intern, funcționează foarte bine în cadrul național. Limitarea la o definiție europeană și la transparență pe piață și la convergență voluntară nu e rău dacă rămânem la forma actuală și dacă nu este eliminată din varianta finală a textului. și dacă nu, vedem uh, ce a spus PPE-ul legat de condiții legale și standardizare și integrarea în Uniunea Piețelor de Capital, dacă încercăm, dacă reușim să nu includem precizările PPE-ului, ceea ce ar schimba complet tonul textului, atunci eu aș putea susține textul. Dacă Uniunea Europeană dorește să se limiteze astfel în alte sectoare financiare și să se limiteze doar la convergență voluntară, cred că am putea înțelege mai bine Uniunea Europeană și am putea să o susținem mult mai mulți. Mulțumesc, Gerolf Anemans. Acum la Catch the Eye, per Vanș Perez. Uh, merci, on est là devant un, un Mulțumesc. E vorba de o structură foarte ciudată. Raportorul chiar a spus-o. E vorba de instrumente care sunt folosite pe piața europeană în mod foarte inegal. E vorba să stabilim dacă o să le transformăm într-un instrument utilizabil de către toți și uh, atunci despre ce sistem uh, vorbim. Vrem să favorizăm coabitarea între acest tip de instrument și cele care există deja în altă parte. Cred că ideea raportorului mai degrabă uh, merge pe varianta a doua, dar trebuie să înțelegem care sunt consecințele. Să nu uh, uh fragilizăm uh, și să nu, uh, să nu favorizăm un anumit dispozitiv în defavoarea altuia. Dacă nu uh, intervenim pe piața obligațiunilor garantate, uh, trebuie totuși să ne asigurăm că la nivel european există o bună gestiune a riscului. Sven Giegold face propuneri interesante, dar una din chestiunile aduse în discuție, care va trebui negociată, este să vedem dacă trebuie sau nu să consolidăm rolul și funcțiile sistemului de supraveghere european pentru aceste produse și în ce condiții să o facem. Mulțumesc, Pervonș. Altcineva dintre colegi mai dorește să intervină? Se pare că nu este cazul. Îi dau cuvântul raportorului. Ja, ich, eh, danke sehr Mulțumesc foarte mult eh, pentru intervențiile uh, constructive și, în general, pozitive față de uh, proiectul de raport. În principiu, cred că nu avem uh, um, foarte multe elemente controversate și deci nu, nu voi avea foarte mult de spus. În ceea ce privește recomandările uh, EBA, aș merge, aș tinde să vorbesc despre principii care care stau la baza unui, unei obligațiuni garantate. Deci, uh, numai cu mare prudență să includem măsuri în directivă care ar reglementa obligațiunile garantate la nivel european. Cred că, în principiu, ar trebui să țină de legislația națională. Același lucru mi se pare că este valabil și pentru supraveghere, pentru a-i răspunde lui Pervanș Berez. Dacă reglementările sunt uh, naționale și au o legătură strânsă cu legislațiile naționale privind insolvența, atunci cred că și supravegherea specială trebuie să fie făcută de către autoritățile naționale. În ceea ce privește titlurile garantate europene și observațiile critice ale lui Alfred Sant în acest sens, înțeleg, nu am spus că proiectul, uh, că acest produs poate singur să se descurce, însă mi se pare logic să ne gândim la uh, o astfel de idee și ar trebui să ne gândim la o poate o a doua propunere în acest sens. Aș, ce aș fi vrut eu să fac este numai diferențierea între obligațiunile garantate uh, tradiționale, care trebuie să-și păstreze acest nume, și alte posibilități de a învăța din succesul obligațiunilor garantate și al extinde și la alte uh, Um, instrumente, dar asta nu înseamnă că îmi doresc un cadru de reglementare pentru ESN, pentru titlurile garantate europene. Dar uh, putem întotdeauna să ne gândim că în viitor uh, vom avea în vedere asta. Sunt de acord cu Sven Giegold când spune că trebuie să ne gândim și la uh, baza de calcul pentru IRF, însă ar fi și un pas legislativ ce ar trebui um, făcut aici. Ar trebui să ne gândim um, din ce motive, se cum s-a cal- uh, calculat această bază de calcul și cred că asta depășește cadrul um, acestui raport din proprie inițiativă. Supragarantarea și nevoia de a prevedea mai multe um, detalii în acest sens. Da, am fost foarte reținut în ceea ce privește supragarantarea și, în general, în ceea ce privește standardele de valoare, pentru că tocmai sunt de părere că trebuie să mergem pe ideea de principiu. Nu mi-aș dori să spun în acest raport mai mult decât că uh, ar trebui să existe o supra-garantare a portofoliului de acoperire, însă nu vreau eu să prescriu cum ar trebui să se întâmple asta. Asta ține de legiuitorul național. Este un subiect dificil pentru că intervin caracteristici diferite și ale piețelor naționale de bunuri mobile și cred că nu trebuie noi să, la nivel european, să intrăm în această dezbatere. Cred că ideea PPE de a da mai multe detalii în ceea ce privește supragarantarea portofoliului de acoperire este în contradicție și cu faptul că PPE-ul dorește să se țină cont de specificitățile naționale și să se mențină flexibilitatea. Eu aș uh, pleda pentru acestea din urmă. Însă, în general, uh, nu văd mari dezacorduri. Uh, sunt convins că vom coopera foarte bine împreună. Mulțumesc tuturor colegilor care au citit acest proiect de raport și au făcut comentarii asupra lui. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 27 aprilie la 12. Amendamentele vor fi discutate pe 29 mai. La Econ se va vota pe 19 a 6 -a și pe 3 iulie se va vota în plen. Nu avem nimic la punctul diverse. Atunci, la punctul 8, aș dori să vă informez care sunt următoarele noastre reuniuni pe 24 aprilie între 15 și 18.30. Reuniunea noastră se încheie aici.